Amendment 9? Amendment 9. Uh, dorim să vă informăm uh, că a fost o problemă tehnică cu uh, sistemul de interpretare. Confusion in the EPP. But the vote is negative. Uh, it's rejected. Amendment 10 in favor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 Prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Votăm a doua parte a amendamentului 15. Și deci verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă și vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Pot să vă garantez că mulți cetățeni vor fi mulțumiți de acest mandat foarte clar. Și astfel încheiem voturile de astăzi. Cei care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți în liniște. Și trecem la următorul punct peste câteva momente. So, now when people have left the room, let's turn... Acum uh, trecem la punctul 15. E vorba de petiția 63 0408 și 0838 în legătură cu uh, presupusa încălcarea drepturilor consumatorilor în cadrul unei proceduri privind somațiile de plată în, în uh, Bulgaria. Și acum uh, un mesaj din partea interpreților. Interpreții vă informează că începe a treia săptămână de conflict social privind noile condiții de muncă impuse în mod unilateral. În ciuda numeroaselor concesii din partea noastră, administrația nu ne-a contactat pentru a rezolva conflictul. Interpreții de mai multe cabine au fost rechiziționați, deci sunt obligați să lucreze. Ca acest de solidaritate împotriva încălcării drepturilor la grevă și a discriminării față de anumite limbi și deputați, nici celelalte cabine iunie nu vor opri lucrul astăzi. Vă informăm de asemenea că interpretarea se va opri la ora 12.30 fix, conform programului prevăzut. Vă mulțumim pentru atenție. Uh, petiționarul este în clădire, este pe drum, dar nu a sosit încă. Ok. The next item. Let's see. Trecem la punctul următor. Haideți să vedem dacă putem să o facem. Aristotelis Gavriadis este prezent din partea comisiei. Bun. Atunci trecem la punctul 16, petiția 1015. E vorba de încălcarea drepturilor, la libertatea de exprimare și uh, oprimarea violentă a jurnaliștilor în Malta. Mulțumesc, dar mă tem că colegul meu de la DG Connect nu a sosit încă pentru că avem și un aspect legat de libertatea mass media și libertatea de exprimare. Eu pot să mă ocup de o parte, dar nu pot să mă ocup de ambele părți. Bine, atunci ocupați-vă de partea dumneavoastră și vom vedea ce se va întâmpla apoi. Deci încep. Bine, mulțumesc foarte mult, spune reprezentantul comisiei și microfonul său a fost oprit. The petition raises... Această petiție abordează o serie de chestiuni în legătură cu situația actuală din Malta. Bineînțeles, asasinarea ziaristei malteze um, a fost punctul de plecare al um, acestei dezbateri Comisia și-a exprimat îngrijorarea, a invitat guvernul maltez să facă tot ce este în putere pentru a încheta um, această crimă și să-i aducă pe vinovații în fața justiției. Doamna comisar Iurova a fost uh, săptămâna trecută în Malta și a repetat asta în fața guvernului maltez și în fața ministrului justiției. În ceea ce privește aspectele mai generale legate de statul de drept, Comisia a avut ocazia să spună autorităților uh, malteze aceste lucruri oral, dar și în cadrul semestrului european, care, după cum știm cu toții, este exercițiul anual de coordonare ale politicilor economice ale statelor membre. Anul acesta, Există o secțiune specifică în uh, raportul pe țară privind Malta, publicat în martie, în legătură cu sistemul judiciar și ineficiențele din acesta. S-a făcut referire la corupție și s-a condamnat ferm corupția. Doresc să vă spun că aceasta este de responsabilitatea comisarului Avramopoulos și S-a vorbit și despre lupta împotriva spălării de bani. Comisia a adoptat recomandări specifice. S-a făcut referire în acestea la uh, lupta împotriva spălării de bani și la corupție și s-a făcut referire la ineficiența sistemului de justiție. Doamna comisară Iurova s-a întors acum trei zile din Malta și atât pot să vă spun deocamdată. Libertatea cu libertatea de exprimare aș uh, prefera ca uh, colegii mei de la DG Connect să vă informeze. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru flexibilitate. A sosit colegul dumneavoastră? Nu? E vorba de Ana Balsels de la Connect. Nu este? Atunci uh, deschidem, uh, invităm uh, deputații dacă doresc să participe la dezbatere. Da, într-adevăr, spune doamna președinte. Putem spune că Parlamentul a făcut deja mai multe lucruri. Am adoptat o rezoluție pe 15 noiembrie și am trimis o delegație ad hoc în Malta la sfârșitul anului trecut. Și atunci când se întâmplă așa ceva în Malta sau în altă țară, întreaga Uniune Europeană este preocupată. Statul de drept este o chestiune de control colectiv. Asasinarea lui Dafne Caruana Galizia a avut obiectivul uh, de a speria pe toată lumea, asta spunem în rezoluție, mai ales pe cei implicați în anchetarea și urmărirea cazurilor de spălare de bani și corupție. S-au făcut mai multe recomandări uh, de către instituțiile europene după această delegație ad hoc. Cred că putem să ne exprimăm durerea, șocul, sau am putut să ne exprimăm durerea, șocul și tristețea pentru ceea ce s-a întâmplat uh, acestei ziariste și familiei ei și uh, ne-am transmis condoleanțele noastre. Mai dorește cineva să spună ceva? Peter? Doar câteva cuvinte pentru că doamna președinte a și sentitezat foarte bine. Cred că petiția trebuie să rămână deschisă. Atunci când există astfel de anchete, atunci când se procedează riguros, poate apare și o etapă de mai multă liniște și tăcere respectiv în care nu se pot uh, publica rezultate. Sigur că ancheta trebuie să meargă mai departe și de aceea trebuie să lăsăm petiția deschisă și ca o expresie a regretului nostru pentru cele întâmplate, dar și a voinței politice de a examina în detaliu aceste lucruri. Dar uh, nu cred că trebuie să creeze impresia că tergiversăm. Sunt lucruri de neconceput, așa cum s-au întâmplat și în Slovacia. Înainte de acest incident, uh, aș fi jurat că așa ceva nu se poate întâmpla în Uniunea Europeană. De aceea este absolut imperios necesar să se lucreze la clarificare acestor lucruri pentru că nu are nicio legătură cu valorile Uniunii Europene. Revenim într-o vremuri în care nu le dorim înapoi. Even with... Mulțumesc, Peter. Cred că pot să rezum uh, situația și fără colegul dumneavoastră, domnule Gabriliadis. Domnul ne doresc să spuneți ceva? Da. Tocmai din motivele pe care le-am ascultat, aș propune să închidem petiția și să transmitem Comisiei Libe și comisarului uh, competent să urmărească situația, să ne țină la curent. Având în vedere și faptul că solicitările sunt foarte generice din partea, uh, din partea petiționarului. Este un britanic care trăiește în Statele Unite care face o petiție ca și cum nu ar cunoaște exact uh, instituțiile malteze și modul în care uh, funcționează lucrurile. V-aș propune deci aș propune un, un parcurs mai direct, mai puțin generic, care să ne permită să urmărim pas cu pas evoluția cazului, și să, dar să închidem această petiție pentru că e foarte generică și oarecum instrumentalizată politic. Acest lucru este evident la prima lectură a petiției. Putem trimite o scrisoare Comisiei Libe uh, care să urmărească situația din partea Parlamentului, uh, comisarei care a fost în Malta și în următoarele săptămâni și luni, când vor exista rezultate mai concrete, putem să discutăm din nou Ehm, dar eu aș, include, aș închide acum această petiție care e foarte generală și oarecum instrumentalizată politic. Dacă doriți, putem să intrăm și în meritul solicitărilor făcute, dacă doriți. Thank you, Roberta. Mulțumesc, Roberta. Mulțumesc, Cecilia. A fost menționată Comisia Libe. Într-adevăr, LIBE uh, a creat un uh, grup de monitorizare a statului de drept în Malta și Slovacia și acest uh, grup va analiza toate elementele deja menționate de reprezentanții Comisiei. Tocmai din acest motiv aș dori ca această petiție să rămână deschisă în această comisie, pentru că dacă vedem care sunt diferitele comisii care au exprimat un interes să fie asociate cu ce se întâmplă la LIBE, cred că această comisie care reprezintă cu adevărat care este locul în care cetățenii pot să adreseze preocupări în legătură cu orice stat membru, indiferent unde se află, Și cum vedem, în cazul acestui petiționar s-au fost uh, menționate foarte multe detalii care sunt destul de corecte. Am văzut asta din uh, răspunsul comisiei. De aceea eu cred că Comisia pentru Petiții trebuie să fie cea uh, preocupată în mod deosebit și informată de această chestiune, pentru că cetățenii maltezi, așa cum au spus și colegii noștri, și așa cum au spus colegii noștri întreaga Uniunea Europeană, suntem cu ochii pe ce se întâmplă în Malta. Mulțumesc, domnul președinte. Foarte pe scurt, că ați dori să reacționez la ceea ce a spus domnul Cosolino. Eu sunt cel responsabil um, din partea PPE la LIBE pentru această uh, chestiune. Uh, situația este groaznică. Eu sunt uh, slovac, deci și pentru noi situația este foarte gravă. Provocarea este una mare. Da, doresc să vă, și doresc să vă spun că PP-ul este împotriva închiderii acestei uh, petiții. Dorim să fie deschisă, să rămână deschisă petiția pentru că trebuie să urmărim toate activitățile autorităților malteze și slovace pe de o parte și ale autorităților europene pe cealaltă parte. De aceea sprijinim păstrarea deschisă a acestei petiții. Doamna Miții. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a continua această discuție, care este una foarte importantă, aș dori să subliniez câteva lucruri importante. Este, într-adevăr, trebuie să fim obiectivi. Să nu uităm că această petiție a fost uh, trimisă doar câteva, la câteva zile după ce a fost ucisă doamna Caruana Galiția. De atunci s-au întâmplat multe. Trebuie să înțelegem că autoritățile malteze au făcut toate eforturile necesare pentru a se asigura că ancheta este una amănunțită și se, uh, se, va, se va face tot ce se va putea face pentru a se găsi adevărul. Um, am colaborat cu FBI-ul, cu Interpolul, cu, politica, uh, cu poliția olandeză. Toate acestea au fost, toate aceste organizații au fost uh, au fost uh, chemate în ajutor imediat. Um, suspecții au fost arestați, dar trebuie să fie aduși în fața justiției cei care au comandat această crimă. Cu toții dorim justiție pentru victimă, pentru familia ei și pentru întreaga țară, întregul popor maltez. Acțiunile guvernului nu sunt acțiuni ale unui guvern care nu respectă statul de drept, ci ale unui guvern care, um, are, care dorește să ajungă până la capăt Um, să facă lumină în acest caz care a șocat întreaga Europa. Deci cu toții ne dorim ca această infracțiune să fie uh, condamnată. Dar nu ar trebui să fie o critică la adresa statului de drept din Malta. Tot în această privință, această chestiune a fost discutată de două ori în plenar, atât cu Consiliul cât și cu Comisia, care și-a exprimat poziția și la fel și în mod public și de mult mai multe ori în diferitele comisii s-a solicitat investigarea acestei crime mărșave la adresa doamnei Galicia și să nu uităm că criminalitatea organizată există în fiecare stat membru și a pune sub semnul întrebării statul de drept datorită uh, criminalității organizate este o chestiune foarte dăunătoare. Totuși, Parlamentul a făcut toate acțiunile posibile pentru a examina situația curentă în Malta. Trebuie să spun că nu am niciun fel de problemă ca Parlamentul să evalueze situația pusă în discuție de petițional. Are tot dreptul ca orice alt cetățean. Însă cealaltă întrebare este dacă acest lucru trebuie făcut de fiecare comisie în parte, să nu uităm că Comisia LIBE este cea care are competență în această chestiune și LIBE deja lucrează la toate chestiunile, așa cum au fost ridicate în discuție de petiționar. Nu înțeleg de ce trebuie să dublăm sau să multiplicăm lucrările în condițiile în care sunt atâtea petiții discutate în această comisie care țin de competența noastră. În plus, Ministrul Justiției din Malta a acceptat invitația Comisiei Libe pentru a răspunde la orice fel de întrebări în această privință. Deci, competentă pe această chestiune este Libe și sugerez să avem în vedere acest lucru. Și, în ultimul rând, Date recente din partea unității de inteligență au arătat că Malta este una din puținele țări, 11 țări care au o democrație funcțională și baza datelor pe care le menționez acum, fapte, nu afirmații nefondate, recomandarea mea este de a închide această petiție dat fiind faptul că majoritatea întrebărilor ridicate în discuție de petiționar au fost deja abordate și au fost luate în discuție acțiuni atât de către LIBE cât și de autoritățile din Malta. De aceea aș sugera ca această petiție să fie închisă. Mulțumesc foarte mult, doamna Dali. Doriți de asemenea să interveniți în această privință? Vă rog. Da, o intervenție foarte scurtă din partea mea, doamnă președinte. În primul rând, aș începe prin a spune că afirmațiile care au fost uh, făcute ar fi confirmate, ar fi să ne grăbim prea tare. Nu e, ține doar de Malta această problemă, pentru că s-a spus deja că a existat o altă asasinare mărșavă în Slovacia, tot a unui jurnalist, deci chestiunea merge mult mai departe decât atât. Totuși, aș solicita cu respect acestei comisii să închidă această petiție în speță, pentru că nu spunem că închidem uh, această problemă, din potrivă, am fost foarte clar în această privință, chiar și la reacția inițială vis-a-vis -vis de această petiție, însă suntem cu toții de acord că există um, evenimente în curs, lucrări în curs în cadrul Comisiei Libe care abordează chestiunea în ceea ce privește situația din Malta, dar și cea din Slovacia. Sunt convinsă că va exista o misiune în această privință care va analiza detaliile. De aceea, cu respect, v-aș ruga să aveți în vedere sugestia colegei mele și anume ca și Comisia pentru Petiții să închidă această petiție, dar să solicităm grupului de lucru să ne țină la curent cu evenimentele de acolo, mai ales că există lucruri în această privință, în acea comisie și altfel n-am face decât să dublăm uh, efortul aici în această comisie. Bun, credeam că va fi ușor de sintetizat, dar uh, Iată că îmi dau seama că nu e deloc așa. Nu cred că <clears throat> avem nevoie de o intervenție a Comisiei, n-ar uh, face niciun fel de diferență pentru că lucrurile au devenit extrem de politice acum. Propunerea mea ar fi fost să o păstrăm deschisă, să o transmitem către LIBE, către grupul de monitorizare stat de drept într-o scrisoare explicând și petiția și solicitând de libe să ne includă ca și comisie dacă organizează audieri sau alte activități pe această temă, astfel încât să putem contribui și direct cu părerea cetățenilor. De asemenea, am solicitat și transmiterea unei scrisori către Vera Iurova, care tocmai s-a întors din această misiune, În orice caz, pe, mm, Parlamentul uh, va face uh, ceva în această privință în, termen scurt. Eu solicităm rămânerea deschisă a acestei petiții. Cine vrea să se păstreze deschisă această petiție? Deci șapte. Și cine este pentru închiderea petiției, conform solicitării doamnei Misi? 5. 1. 5. Deci. Deci am supus la vot, am luat o decizie de a lăsa deschisă petiția și să efectuăm toate aceste măsuri, așa cum am menționat. Cred că putem părăsi acest uh, subiect pentru astăzi și să revenim la punctul 15, unde este vorba de trei petiții cu privire la presupuse încălcări ale drepturile consumatorului în cadrul unui proceduri privind somațiile de plată în Bulgaria și de asemenea și o dispută în ceea ce privește creditele imobiliare, tot în Bulgaria. Avem uh, și trei invitații din uh, Bulgaria și am să vă acordăm și cuvântul 3-4 minute doar fiecare, pentru că e aceeași temă. Așadar, domnul Iliev, Denislava Filipova și Svetla Milanova. Puteți decide în ce ordine vreți să vă prezentați uh, punctul de vedere. 3-4 minute pentru fiecare. Aveți cuvântul așadar. Уважаеми дами и господа, adresirăm към вас един проблем, който... Stimate doamne, stimați domni, este vorba de o problemă care afectează mulți uh, cetățeni bulgari și care practic i-a împins în ruină pe mulți. Băncile din Bulgaria și-au creat un privilegiu. Practic, pot să aș uh, obțină în instanță un titlu executoriu foarte rapid și părțile nu au posibilitatea să titlu executoriu, îmi cer scuze, și uh, părțile nu au cum să obiecteze. Practic, instanța a devenit un fel de cutie poștală, pentru că nu se face niciun fel de audiere acolo cu consumatorii. Băncile uzitează de clauze abuzive și, în plus, creditele Um, acordate se calculează în franci francezi și deseori franci elvețieni, evident îmi cer scuze. Și după îndelungi procese, sigur, unii uh, Uh, reușesc să-și readjudece proprietatea, însă între timp uh, respectiva proprietate fusese deja vândută la licitație. Și de aceea mulți cetățeni au trebuit să plece în străinătate. Bună ziua și din partea mea, numele meu este Vesca Voleva, sunt avocat. Eu m-am plecat asupra acestor probleme pentru că am fost uh, afectată personal. Cel mai important lucru în acest caz este faptul că statul a, și-a cedat practic uh, drepturile suverane băncilor. Practic, uh, instanța registrează care este voința băncilor și a, um, acestea sunt ca un fel de cancer care s-au extins în uh, întregul stat. Acest corupția au doar uh, drepturi, niciun fel de obligații și dacă au acest privilegiu de a face tot ce vor mm, în mod uh, abuziv, atunci sigur că și fac ceea ce vor. Executarea silită în Bulgaria se face fără alte condiții aferente, pe lângă faptul că datornicul nu a fost înștiințat și așa mai departe, pentru că legea oferă băncilor aceste drepturi extraordinare. Băncile nici măcar nu sunt obligate să informeze pe respectivii. O persoană poate intenta proces altei persoane fără să uh, Uh, încunoștințeze această persoană. Prezentăm această problemă în Parlamentul Bulgar de ani de zile. Băncile au o poziție de monopol și pot uh, stabili dobânzile la nivelul pe care îl doresc, iar instanța nu are niciun fel de drept să se poziționeze vis-a-vis -vis de astfel de practici. Legea oferă avantaje doar băncile, băncilor și Drept urmare, băncile modifică dobânzile și consumatorii nu sunt informați ca să poată să facă ceva în această privință. Se mm, aplică și dobânzi penalizatoare. Și băncile, prin intermediul propriilor firme sau prin intermediare, cumpără datorii și abuzează de poziția slabă a datornicilor de care au ajuns în această situație datorită crizei economice. Și o ultimă observație, băncile nu-și asumă niciun fel de risc. Președinte intervine. Very good. And now for, for Mr. Și acum uh, domnul Iliev are cuvântul. Peschi deputati, като председател на гражданско сдружение от България. Stimate doamne, stimați domni, stimați eurodeputați, sunt reprezentantul unei uh, inițiative cetățenești a unei asociații din Bulgaria care are ca scop uh, apărarea drepturilor datornicilor din Bulgaria. Nu e vorba doar de o problemă națională, ci e o problemă supranațională, chiar spune, pentru că e vorba și de consumatori olandezi sau germani care între timp au fost deja condamnați și proprietățile lor au fost scoase la licitație. Aproape jumătate dintre cetățenii bulgari, și e vorba de mai multe milioane, sunt afectați uh, de acest lucru. Instanța nu face niciun fel de control ex officio în ceea ce privește solicitările și pretențiile de plată ale băncilor și, prin urmare, nu respectă direct directiva cu privire la clauzele abuzive, și anume directiva 93-13. 350 până la 500 de mii de <clears throat> procese au fost deja intentate în ultimii ani și instanțele nu au finalizat încă 200 de mii dintre acestea. Toate celelalte sunt uh, încheiate și între timp uh, proprietățile consumatorilor au fost scoase la licitație. Băncile sunt de fapt un grup criminal organizat care își pun în practică practicile corupte, de fapt împreună cu instanțele din Bulgaria. Există circa 600 de executori judecătorești în Bulgaria um, și 200 de executori judecătorești uh, privați, care, de fapt, uh, se ocupă de majoritatea acestor uh, proceduri. Executorii judecătorești nu sunt subordonați instanțelor, și instanțele nu au niciun fel de putere să facă ceva împotriva acestor practici. În Bulgaria am organizat deja numeroase întâlniri cu diferite comisii parlamentare în Parlamentul de la Sofia și cu diferitele ministere de specialitate care sunt informate Există în Bulgaria acum și un birou de combatere a corupției, care de asemenea a fost informat de către noi. V-aș putea pune la dispoziție și documentele aferente pentru ca să vă familiarizați cu acestea. Există și o, un proces împotriva unei persoane din Bulgaria care este cunoscută ca ca și cămătar și um, din cauza căruia și, uh, și familia mea a rămas fără o locuință. Și acum am să dau petiționarului cuvintul. Mulțumesc! Uh, după 2008, când băncile au majorat dobânzile la creditele ipotecare, am organizat împreună cu alți protestatari numeroase proteste pentru modificarea legii în 2016. Am strâns semnături, apoi în 2017 la fel și am vrut să ni se permită organizarea unui referendum în baza acestor semnături pentru modificarea codului de procedură civilă. Mass media din Bulgaria nu a prezentat uh, deloc aceste uh, proteste. Ca și avocat, uh, mă lovesc zilnic de aceste probleme. Și anume faptul că băncile intentează procese împotriva cetățenilor bulgari zilnic și le și câștigă în condițiile în care cei afectați nu sunt întotdeauna vinovați și mă refer la Raiffeisen, Postbank, Unicredit. Uh, problema este într-adevăr mare și de aceea vă rog să mențineți deschisă această petiție pentru a ne putea continua lupta. We, the, the Bulgarian represent- Mulțumim. A fost uh, invitată și reprezentanța Bulgariei, dar nu a trimis pe nimeni, așadar are cuvântul uh, reprezentantul Comisiei Europene. Bun. Încă nu ne-am ocupat de ultima petiție, deci trebuie să mai dau cuvântul unui petiționar, doamna Milanova, vă rog. Da. Представлявам госпожа Виолета Господинова по... Mulțumesc! Eu o reprezint pe doamna Violeta Gospodinova, care este petiționara în acest caz. Și aici este vorba de fapt de o chestiune care pare să fie un caz singular la prima vedere, Doamna Gospodinova a prezentat documentele corespunzătoare. 11% a fost dobânda la creditul ipotecar la început, iar între timp această dobândă a ajuns la 33%. Practic, banca a solicitat uh, sau a făcut ca plata creditului practic să devină imposibilă în decursul uh, timpului. Iar ceea ce s-a întâmplat în cadrul procesului arată că legislația europeană n-a fost deloc aplicată, nu se respectă. Datornicul nici n-a fost uh, în măsură să participe uh, la acest proces. E vorba de clauze clar abuzive în uh, contractul de credit um, pe care doamna Gospodinova nu le, pusese, nu le putuse sesiza inițial. În anii de după încheierea contractului, doamna Gospodinova ar fi trebuit să fie informată conform legislației și din Bulgaria și din uh, cea legislație europene și cu privire la condiții, dar și cu privire la titlul executoriu și executarea silită. Între timp, această doamnă este complet neajutorată, este divorțată, soțul sau fostul soț nu ajută, are un copil și practic nu are o locuință. În condițiile în care a achitat deja o parte a creditului. Deci, executorul judecătoresc uh, privat ar fi trebuit să îi prezinte toate aceste informații. dar n-a făcut-o. Iar banca a acționat de trei ori uh, la, în calitate de cumpărător sau doritor la licitațiile efectuate și doar la a treia licitație când uh, prețul scăzuse considerabil uh, s-a adjudecat imobilul. Deci nu trebuie să povestesc mai departe. Este vorba până la urmă de bănci care ai, le răpesc proprietatea miilor de bulgari. You are really going through a difficult am înțeles, spune președinta, da, treceți printr-un moment dificil. Sunt cazuri punctuale, dar și sistematice. Și acum reprezentantul comisiei are cuvântul. Să vedem care e poziția Comisiei Europene. Thank you, Chair, and uh, thank you all. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și petiționarilor. Comisia cunoaște existența acestei probleme și noi am primit o serie de plângeri din partea unor persoane fizice și reprezentanțe societății civile, asociații, uh, plângeri care se refereau la un potențial conflict de, a legislației europene de ordine de confiscare imediată care ar putea fi incompatibile cu directiva privitoare, directiva 93-13 privitoare la termeni contractuali inechitabili și cu jurisprudența Curții de Justiție, directiva 93-13 nu conține prevederi referitoare la mm, reguli procedurale și de punere în aplicare, însă există jurisprudența Curții de Justiție care, se, care vorbește despre mm, modul eficient de protecție împotriva uh, condițiilor inechitabile contractuale, deci uh, se cere că regulile procedurale uh, să nu însemne că pentru consumator să fie excesiv de dificil să se bazeze pe protecția împotriva mm, condițiilor contractuale inechitabile. Am început un dialog structural cu autoritățile bulgare am, uh, le-am trimis uh, întrebări în detaliu în legătură cu legislația din Bulgaria ca să înțelegem mai bine care e situația și în legătură cu posibilitatea um, de care dispun consumatorii pentru a acționa, a ataca asemenea uh, mandate emise de autoritățile bulgare. Autoritățile bulgare ne-au trimis răspunsuri detaliate, însă nu au uh, modificat uh, legislația actuală. Din acest motiv, serviciile Comisiei au respins recent uh, răspunsul furnizat de autoritățile din Bulgaria, iar acum uh, ne gândim ce să facem în continuare, ce măsuri să luăm în continuare. Cam asta e situația la ora actuală din punctul de vedere al Comisiei Europene. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Acum uh, colegii deputați au cuvântul. Domnul Mare nu. I'm afraid you may wonder how da, uh, poate vă întrebați uh, cum poate fi atitudinea asta instanțelor din Bulgaria să fie atât de slabă, sunt ani de abuzuri și nu s-a făcut nimic. Răspunsul meu ar fi, cinstit vorbind, că da, într-adevăr, instanțele din Bulgaria nu pot să-și impună poziția, sunt sub influența, mă tem că sunt sub influența corporațiilor și împreună cu România, din păcate, de aceea încă suntem monitorizați, că nu e o întâmplare că atunci când a fost acceptați în Uniunea Europeană, uh, Eh, a fost, s-a pus problema justiției, eh, spunându-se că, că nu, s-au, nu se făcuseră încă destule reforme la vremea aceea și încă nu s-au terminat reformele. Și pentru mulți cetățeni europeni asta poate fi o formulă abstractă, adică justiția ineficientă, proceduri eh, inechitabile, dar pentru oamenii ăștia e o tragedie personală. Și niciun politician din Bulgaria Eh, nu poate spune că nu cunoaște problema asta. Au fost și proteste de stradă în Bulgaria pe tema asta, deci este o problemă bine cunoscută și eh, toată lumea se teme că să nu cumva să ajungă în situația petiționarilor noștri. Și dacă e să ne referim la temeiul juridic, vedem că, bun, nu vreau să fiu sarcastic, dar în fine, chiar și Comisia uh, încă e la stadiu în care uh, adună informații despre sistemul din Bulgaria și pot să și citez uh, uh, Comisia Europeană spune că regulile din Bulgaria par să ofere avantajul unui anumit grup pentru a obține hotărâri în justiție favorabile. Mă rog, cam așa ceva a spus reprezentantul Comisiei. Uh, deci nu, nu înseamnă că sistemul pune bețe în roate consumatorilor și nu le permite să-și uh, protejeze drepturile, ci uh, sistemul ajută băncile să încalce drepturile cetățenilor și firmelor din Bulgaria. Deci, cred că e imposibil să uh, fie apărate aceste practici neloiale și nu doar că cer ca petiția să rămână deschisă, ci și consider că uh, trebuie să cerem intervenția Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. E exact un caz în care, din păcate, din punct de vedere juridic, uh, un stat nu își apără cetățenii. Și nu e o întâmplare că petiționarea aceștia se află astăzi aici. Nu spun că sunt disperați, dar oricum pot să vă garantez că au încercat aproape toate căile de recurs uh, în Bulgaria. Avocații lor au făcut ce au putut, dar iată au ajuns aici. Deci, deci trebuie să cerem și avizul uh, celelalte comisii și să lăsăm deschisă petiția și uh, reamintesc cetățenilor bulgari că oricare uh, ar fi uh, problema uh, cu sistemul bulgar, totuși, iată, Comisia pentru Petiții vă oferă o nouă șansă. Nu e un instrument foarte puternic în ce privește uh, efectele juridice, ci este puternic instrumentul nostru în ce privește opinia publică și influența. Mulțumesc, doamna Cuneva. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, Uh, cred că răspunsa, răspunsul pe care îl vom da petiționarilor de astăzi uh, va fi important pentru încrederea pe care o pot avea noi uh, cetățenii. Sunt, iată, mii de bulgari care pur și simplu și-au văzut confiscate bunurile și uh, au fost folosite proceduri accelerate pentru a li se confisca bunurile. Uh, iată, au crescut dobânzile la creditele pe care le-au făcut, fără ca măcar să fie informați. Uh, și apoi uh, mai este și o altă problemă, și anume, după confiscarea bunurilor și după vânzarea la licitație acestor bunuri, Așadar, după ce aceste bunuri au fost vândute, uh, proprietarul nu beneficiază nici măcar de o parte din prețul încasat ci chiar îi se cer bani uh, în plus. Acestor oameni li se solicită să mm, renunțe la bunuri uh, care aparțin familiilor lor, în fine, bunuri personale. Este o situație inadmisibilă. Problema e că acești cetățeni nu dispun nici de suficiente căi de atac, așadar uh, propun uh, și să, nu numai să rămână deschisă petiția, ci și să ne deplasăm în Bulgaria, să vorbim cu aceste asociații de apărare a consumatorilor, pentru că sunt uh, și multe semnături care au fost strânse, trebuie să vorbim cu aceste organizații, uh, să vorbim și cu autoritățile mm, și să invităm pe cineva din partea Comisiei uh, și, și pe cineva de la Comisia EMCO a Parlamentului European pentru protecția consumatorului ca să uh, vadă ce se întâmplă cu consumatorii pe piața internă în Bulgaria, să vadă ce măsuri legale se iau și ce mari probleme au cetățenii din Bulgaria. Ședinta, mulțumesc. Acum din nou au cuvântul petiționarii și fiecare mai poate lua cuvântul pentru unu sau două minute dacă dorește să mai reacționeze, sigur, fiecare. În aceeași ordine, vă rog. Doamna Filipova. Искам да кажа, че проблема с потребителската защита в България. Da, aș dori să mai spun ceva. Problema cu protecția consumatorului în Bulgaria e îngreunată și mai mult datorită faptului că nu avem un, o legislație în ceea ce privește falimentul personal. Suntem singura uh, țară în care cetățenii rămân uh, datornici pe viață. Mulțumesc! Mulțumesc și eu vreau să mai spun că între timp am constatat că Societe General uh, în Bulgaria solicită dobânzi mult mai ridicate pentru clienții bulgari uh, decât uh, o face de pildă în Franța. Și, uh, cum vă spuneam, există o diferență de regulă între dobânda la începutul um, contractului de creditare, după care acestea se majorează, ceea ce sigur că îngreunează mult viața clienților. Băncile uh, practic cumpără um, aceste proprietăți transferă sau cesionează aceste creanțe unor companii care uh, le sunt apropiate, iar veniturile revin uh, iarăși în uh, visteria băncilor. Sigur, nu există date statistice, nu există documente oficiale în acest sens, dar așa stau lucrurile. Și acest lucru poate fi și demonstrat într-o procedură normală în fața unei instanțe. Noi ne-am organizat, am discutat și cu deputații, am, sau am luat legătura și cu parlamentari, însă din păcate n-am uh, reușit să rezolvăm nimic. Mulțumesc că mi-ați acordat uh, cuvântul. Am venit cu toții aici cu o mare speranță și anume ca să mm, avem sprijinul dumneavoastră a parlamentarilor europeni, pentru că la noi în Bulgaria numeroase instituții sunt uh, corupte, nu își îndeplinesc uh, atribuțiile, ne-au uh, dezamăgit în repetate rânduri și între timp am pierdut, ne-am pierdut speranța că s-ar putea schimba ceva. De aceea vă rog personal, dar și în numele celor uh, în situația mea să vă aplicați asupra acestei probleme. Vă rog uh, să solicitați Comisiei Europene să mențină mecanismul de verificare de cooperare și verificare și să se folosească de acest instrument pentru a controla încă o dată instituțiile din Bulgaria, pentru ca legislația să poată fi schimbată și pentru ca să putem uh, încheia cu succes această chestiune. Fără intervenția dumneavoastră nu am putea câștiga niciun proces în Bulgaria. Niciun cetățean uh, din Bulgaria nu și-ar putea reprimi proprietatea. Stimate doamne, stimați domn, poporul bulgar are încredere în uh, legislația europeană și în valorile europene. Și de când uh, a apărut această problemă la noi, este absolut insuportabil. Și între timp uh, ne și pierdem încrederea în Uniunea Europeană, pentru că ne-am uh, pus nădejdea în Uniunea Europeană în, pentru protecția mai eficientă a drepturilor cetățenilor. Între timp uh, am apelat la toate mijloacele democratice, proteste, uh, inițiative cetățenești, discuții cu parlamentari. Însă mm, mass media, partidele nu ne-au sprijinit, asta este adevărul și cei care conduc în Bulgaria, evident, nu vor să modifice legislația. Vă rog să faceți ceva pentru că între timp am ajuns într-o situație similar unei revoluții. Oamenii își pierd proprietatea. Și o scurtă completare din partea mea. Noi, bulgarii, suntem cetățeni europeni și vrem ca legislația europeană să se aplice și pentru cetățenii bulgari, astfel încât uh, și cetățenii bulgari să fie protejați la fel uh, celorlalți cetățeni europeni. Ce am să dau cuvântul colegei mele. Stimați europarlamentar, numele meu este Beratca Nicolova, sunt um, președinta um, Mișcării Naționale a Cetățenilor Bulgari. Aș dori să vă solicit să păstrați deschisă această petiție pentru că 70 dintre experții noștri colaborează um, permanent cu Parlamentul Bulgar. Am epuizat toate um, posibilitățile care ne stăteau la dispoziție, de aceea vă rog încă o dată să mențineți deschisă această petiție pentru ca și cadrul juridic din Bulgaria să poată fi modificat. În momentul de față, legislația din Bulgaria nu corespunde mm, în niciun fel standardelor europene. Toți cetățenii bulgari sunt într-o postură de inegalitate datornicii nu au ocazia să meargă în instanță să-și dovedească nevinovăția. Personal, am fost atacată, soțul meu a fost atacat, s-a încercat uh, omorârea acestuia atât de dramatică a ajuns situația. Vă rog să păstrați uh, deschisă uh, petiția pentru că altfel oligarhia va încerca în continuare să le închidă gura tuturor celor care militează pentru drepturile cetățenilor. I will now try to summarize this. Uh, um, Mulțumesc, fac un rezumat sau încerc. După cum știm, Comisia nu poate adopta acum o poziție finală pentru că este în curs dialogul structurat, dar uh, ni se va transmite o poziție în scris uh, de către Comisie, am aprecia acest lucru. Acum uh, trebuie să vedem care e situația actuală și dacă sistemul sau legislația bulgară e compatibilă cu uh, legislația europeană de protecție a consumatorilor. Așadar, mm, Iată, deja ne-am mai adresat Comisiei IMCO și vom cere un aviz, pentru că încă nu ne-au furnizat un aviz, dar o vom face nou uh, prin intermediul secretariatului, îi vom ruga să examineze problema și să sperăm că ne vor transmite un aviz, pentru că e un element legat de concurență care trebuie examinat. Uh, bun. Deci uh, este în curs dialogul structurat cu Comisia, ancheta e în curs și la finalul procedurii eu sper uh, că Comisia Europeană va fi reușit să studieze cu atenție și Uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție și mai ales articolul 47 al Cartei Fundamentale al Uni Uniunii Europene. You, all of you. Și dumneavoastră, tuturor petiționarilor, aș dori să transmit, vă transmit un mesaj în numele acestei comisii. Ceea ce ne-ați spus ne preocupă mult și cetățenii bulgari pot și trebuie să continue să aibă încredere în sistemul de justiție din Uniunea Europeană și în acest Parlament, în această comisie și în toate valorile pe care încercăm să le apărăm. Deci așa vom face și trecem mai departe. Vă, vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați venit de așa de departe. Uh, profitați de Bruxelles uh, și drum bun înapoi, acasă. Mulțumesc foarte mult! Și acum întreb pe colegi dacă putem proceda astfel. Bineînțeles, păstrăm petiția deschisă. Um, vom coopera cu comisia, dar aș dori să trimitem și o scrisoare a autorităților bulgare și să mai anchetăm, um, să vedem dacă putem să facem ceva și împreună cu comisia Este o chestiune urgentă la care vom reveni. Așa, sunteți de acord? să facem astfel? Bun, mulțumesc. Și acum, trecem la punctul 16, a fost uh, deja abordat. Trecem la punctul 17, petiția um, 1119, e vorba de posibilă discriminare în legislația germană privind sprijinul pentru studenți. Uh, com, reprezentantul comisiei este prezent și celălalt nu vine. Petiționarul nu e prezent, așa că, domnule Mac, vă dau dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi prezenta mai întâi pe scurt chestiunea legată drepturile cetățenilor privind directiva privind reședința. Articolul 24 din această directivă spune că toți cetățenii care au, și-au reședința în statele membre vor fi tratați în mod egal cu cetățenii acestor stat membri în uh, cadrul domeniului de aplicare și aceste drepturi uh, sunt și ale uh, celor, uh, me membrilor familiilor, uh, celor care nu sunt cetățeni acestor stat membru, dar uh, au dreptul de reședință. Uh, tratamentul, uh, e vorba și de taxele pentru acces la educație și sprijinul pentru acoperirea acestor costuri. Um, prin derogare la acest aliniat, statele membre nu sunt obligate să uh, acorde burse sau uh, Uh, sau credite lucrătorilor, independenților și, medici, și membrilor familiilor. Deci, uh, tratamentul uh, echitabil nu se aplică acestor categorii. În ceea ce privește situația petiționarului, petiționar, petiționarul este angajat în acest stat membru și este protejat de articolul 24.1 din directivă și nu este afectat de derogarea pe care am menționat-o um, avantajul de dreptul de uh, uh, tratament echitabil uh, înseamnă că și partenerul este, reședin, re, este rezident în acest stat membru. Um, lucrătorii primesc uh, sprijin conform acestor reglementări dacă așa au avut reședința pe teritoriu, pe teritoriul uh, statului economic european și Elveția în cei trei ani înainte de uh, începutul anului universitar. Comisia înțelege că pentru a fi eligibil pentru acest sprijin, cetățenii britanici trebuie să respecte condițiile de reședință Um, impuse lucrătorilor europeni. De obicei sunt favorizați cetățenii statelor membre gazdă, dar zona geografică ținut, luată în considerare pentru scopul reședinței este uh, zona spațiului economic european. Deci toți cetățenii sunt pe picior de egalitate cu uh, cetățenii britanici. Chiar dacă o, o condiție care pare neutră de reședință trei ani în spațiul economic european se aplică tuturor persoanelor, indiferent de naționalitate, deci și uh, britanicilor, în, practic, uh, în practică impactul asupra cetățenilor europeni și membrilor familiilor lor poate fi negativ. Această condiție pare să, poate să pară justificată în anumite cazuri. Comisia Vă transmitem un răspuns complet în scris, cât se poate de repede, și vom prezenta în detaliu analiza noastră. Bun. Acum colegii au cuvântul pentru a interveni. Ciut. Mulțumesc. Mulțumesc comisiei. Petiționarul a cerut punctul de vedere al Comisiei privind dreptul britanic și Comisia și-a exprimat acest punct de vedere, deci petiția poate fi închisă pentru că nu trebuie să se mai acționeze pentru că nu a avut loc nicio discriminare. Bun, mulțumesc, o propunere foarte bună. Cred că trebuie să așteptăm răspunsul scris și să transmitem și grupului de pilotaj pentru Brexit ca să vadă și să, și să uh, studieze situația uh, din punctul de vedere al Brexitului și închidem petiția. Deci așteptăm comisia și apoi trimitem totul grupului de pilotaj pentru Brexit și închidem petiția. Peter. Da, domnul președinte, ați sintetizat totul corect. În documentele mele mai figurează și faptul că petiția a fost transmisă și către Comisia pentru Cultură. Ar trebui să le reamintim să ne dea un răspuns. Da, n-am primit, iată, încă un răspuns din partea Comisiei pentru Cultură și atunci uh, pachetul poate fi închis. You only sent it for... Nu, Peter, am trimis uh, doar pentru informație. Nu am cerut să facă nimic. Acum știu și când vom ști și noi mai multe, uh, vom informa și mai mult și uh, Comitetul de Pilotaj pentru Brexit și apoi închidem petiția. Bun, mulțumesc și ia uitați ce suntem, ne încadrăm foarte bine în timp. Chiar putem încheia acum. Putem încheia ședința de dimineață. Ne vedem la ora 14.30 have a very long lunch